Good morning. Please, could we, could we stop? Bună dimineața încă o dată. V-aș ruga să începem reuniunea aceasta cât mai iute cu putință. Să luați loc, începem. Și dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi poate fi considerată adoptată. Subiectul 24 este amânat pentru reuniunea Uh, din aprilie, de la 9 și 25 de asemenea. Prin urmare, reuniunea de mâine va începe la 9.45 cu o audiere în ceea ce privește perturbatorii endocrini. Procesele verbale din ianuarie-februarie au, fost circula, au circulat și de vreme ce nu au existat obiecții, plec de la ideea că putem să le aprobăm. Vă aduc la cunoștință că va exista un schimb important la secretariat Natalia Papasteriadu e aici din 2013, dar ea va pleca la sfârșitul acestei luni, se mută la Envy pentru a face legislație. Și, cu siguranță, experiența din comisie va fi una valoroasă și să sperăm că nu vei avea parte de aceleași drame ca și aici și la Envy. Natalia, tu ai fost un pilon al secretariatului, am apreciat eficiența, bunătatea, politețea ta și simțul extraordinar al umorului și al prieteniei și pentru asta îți voi fi mereu recunoscătoare. Vreau să-ți mulțumesc pentru munca enormă pe care ai depus-o în acești ani și că ai fost mereu dispusă să mă primești pe mine și pe ceilalți, tu pleci, dar prietenia cu tine va rămâne. Deci, aplauze! Thank you. And there are no other business, only this war. Nu sunt alte chestiuni diverse, doar aplauzele acestea călduroase pentru Natalia și să-ți amintești de noi, dar nu numai cu frustrare, ci și din când în când cu un dram de fericire. Să votăm acum. Aveți uh, cartelele de vot, toată lumea are cartela de vot, să o introduceți în consolă, avem avizul pentru juri în ceea ce privește monitorizarea implementării legislației UE, amendamentul 1, Uh, două părți. Prima parte, cine este pentru? Se vorbește din sală. Dacă dumneavoastră trebuie să supraviețuiți, uh, puneți-vă în locul meu. Eu așa trebuie să funcționez tot timpul. Alergați, vă rog, puneți cartela în consolă și haideți să votăm. This is by hand, so Who is in... Prin ridicarea mâinii. Prima parte a amendamentului 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, A doua parte, se corectează președinta, pentru împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, 8 prima parte, pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. Votul e încă deschis. S-a închis se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Aici trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis se respinge. 13 pentru, împotrivă, trebuie să-mi arătați. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Nu e același tipar de vot. Verificăm la 13, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Vedeți, e foarte la limită și deci trebuie să verificăm. 15 pentru, împotrivă. Mm, am sărit peste 14, spune președinta. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și aici. S-a închis votul acum. Respins cu, la diferență de un vot. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, prima parte, întregul text, de fapt, pentru, împotriva țineri se respinge. A doua parte, pentru, a, e caducă. Deci trecem la amendamentul de compromis O. Um, a, pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 25, partea a doua, pentru, împotrivă, verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 29, prima parte, pentru împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 33, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Com amendamentul compromis B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm și aici. S-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. Amendamentul 40, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm și aici. S-a deschis votul. S-a închis votul. Uitați-vă, vedeți, se respinge. Amendamentul 45, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să deschidem atunci votul și să verificăm. 45, a doua parte, s-a deschis votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 46 în două părți. Mai întâi textul întreg. Pentru 46. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. A doua parte e caducă, trecem la 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să votăm a doua parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri. Din nou verificăm. Deschidem votul ca să verificăm amendamentul 55. S-a închis votul, se respinge la diferență de un vot. Amendamentul 48 e cadou, nu e cadou, ca a doua parte, votăm. A doua parte amendamentului 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis C pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, a prima parte adică, pentru, împotriva abțineri, nu se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, deschidem votul, închidem votul, se respinge cu diferență de un vot, foarte la limită astăzi, 53 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că e aceeași majoritate. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 53. Închidem votul. A, de data aceasta se adoptă la diferență de un vot. Foarte bine, deci că am verificat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61, prima parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, 63 pentru, împotriva abțineri. Aici trebuie să verificăm, deschidem votul la 63. Închidem votul. Se respinge iarăși cu un vot. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm. S-a deschis votul. Închidem votul, se respinge. 60, 67 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Prima parte la 43 pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotriva abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abține, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschidem votul. Putem închide votul. Se adoptă. 71 retras, 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm? Bine, deschidem votul. 74. Închidem votul. S-a respins. 76, două părți, prima parte a fost retrasă, a doua parte votăm pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Și de data aceasta s-a deschis votul, verificăm. Închidem votul, se respinge. 79 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis E pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Proiectul de opinie astfel amendat, vot, proiectul de aviz, mă scuzați, uh, votul s-a deschis, s-a închis, se adoptă. Și trecem acum la cel de-al doilea vot, o întrebare orală. Și haideți să votăm proiectul de întrebare orală. Cine este? A, e un vot, ele... e un vot, un vot electronic. And the vote is now closed and it has am închis votul, se adoptă. Iată așadar, am terminat cu votarea. Mulțumesc uh, colegilor care au venit doar pentru vot. Dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în vârful picioarelor pentru a nu perturba lucrările. Și uh, vă așteptăm și data viitoare. colleagues, colleagues that want to leave the room, please try to do it discreetly. Îi rog încă o dată pe colegii care părăsesc sala să o facă discret, astfel încât uh, petiționarii care s-au deplasat pentru ședința de astăzi să nu trebuiască să aștepte prea mult până să înceapă lucrările. Could you leave the room quickly so that we can welcome the petitioners that are here this deci vă rog să plecați discret și repede, astfel încât să putem să intrăm în programul nostru. Vom termina la orele 18.30. Petiția 92 um, în privința problemelor legate de siguranța rutieră. Petiționarul nu este prezent, însă reprezentantul uh, comisiei, domnul Peter Satmari, este prezent. Nu reușesc să văd unde este în sală. A, ah, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Este vorba despre probleme legate de siguranța rutieră, care au de-a face cu um, redirecționarea traficului greu din, de pe o autostradă cuplată din Spania către una fără plată, gratuită. Există legislație europeană care se aplică um, plății de către operatorii de transport greu pentru anumite segmente rutiere, însă această legislație nu impune statelor membre ca anumite segmente rutiere să fie cuplate sau nu. Aceasta rămâne întru totul la latitudinea statului membru, deci atât care sunt segmentele rutiere cuplate, cât și uh, care sunt sumele astfel încât să nu se facă discriminări uh, între diferiții utilizatori ai infrastructurilor rutiere. Cunoaștem situația din Spania, Știm că acolo există o serie de infrastructuri paralele rutiere, um, paralele celor cu plată, care prin însăși natura lor vor atrage mai mult trafic. Faptul că sunt gratuite, însă, repet, rămâne, este de competența întru totul a statelor membre de a găsi măsurile potrivite pentru a evita aceste situații. Deci redirecționarea traficului greu prin zonele cu o mare densitate a populației. În unele cazuri, în Spania s-a uh, hotărât reducerea taxelor uh, pe, pe unele segmente rutiere. Dar, uh, încă o dată, noi nu prea avem competență în acest domeniu. Statele membre sunt cele care o au. Mulțumesc! Și eu mulțumesc și vă mulțumesc că ați vorbit foarte la obiect. Domnul Valența. Vă mulțumesc, doamnă președinte plata segmentelor rutiere este importantă pentru dezvoltarea infrastructurii europene și suntem conștienți de faptul că problemele de siguranță rutieră care decurg din traficul greu redirecționat către mm, segmente rutiere fără plată există. s-au crescut și costurile directe legate de aceste redirecționări. În Uniunea Europeană există un cadru legislativ care să încurajeze statele membre în folosirea unor uh, acestor infrastructuri uh, cât mai bine și uh, echitabil. În Există regulamentul 2011, directiva 2011-76, dar care vizează coridorul TNT. Statele membre sunt cele care hotărăsc în privința punerii în aplicare a măsurilor um, care să vizeze redirecționarea de pe um, drumurile TNT către alte drumuri. Legislația europeană nu permite Comisiei Europene să intervină iar gestionarea uh, redirecționării traficului um, nedorit este de competență națională. Deci eu uh, spun că această petiție ar trebui închisă, pentru că nu avem competență. Însă, dată fiind conferința din Malta în privința siguranței rutiere, aș vrea să știu dacă Comisia ne poate spune mai multe în privința um, uh, cadrului uh, în pregătire în ceea ce privește siguranța rutieră pentru perioada post-2020. Pentru că o astfel de politică probabil că ar reuși să rezolve astfel de probleme. În ceea ce privește petiția uh, germană, cred că aceasta ar trebui să fie lăsată deschisă până când uh, vor apărea informații pertinente în viitor. Însă în privința petiției spaniole, cred că aceasta ar trebui închisă. Mulțumesc, domnul Nart, căruia îi, bun, îi urez bun venit în comisie. Vă mulțumesc. Această autostradă mi este foarte bine cunoscută pentru că am uh, străbătut-o în nenumărate rânduri. Problema pe N1 este că are, este o, un drum cu un bilanț foarte trist este uh, paralelă autostrăzii A1, autostradă cuplată, um, autostradă care um, își încheiase perioada de uh, concesionare în 1994 și atunci ar fi trebuit să nu mai fie cuplată. Însă, în realitate, rata mortalității uh, pe această autostradă este extrem de mare. Este vorba despre drumul care leagă Madridul de frontiera cu Franța. Din punctul nostru de vedere este evident că e vorba de competență europeană și fac trimitere la regulamentul 1315 din, do- din decembrie 2013 pentru dezvoltarea rețelelor uh, transfrontaliere de transporturi. Deci aceste, această uh, autostradă AP1 face parte din RTNT și conform regulamentului se spune că pentru a garanta mobilitatea pasagerilor, călătorilor și mărfurilor, utilizarea acestei autostrăzi trebuie să fie maximizată prin eliminarea mm, zonelor de strangulare. Ori, exact despre o zonă de strangulare este vorba. Deci fac trimitere și la directiva 2008-16, care vizează reducerea mortalității rutiere. Practic este vorba despre încălcarea atât a obiectivelor Uniunii Europene, cât și a obiectivelor prezentate de către Uh, comisara Bulci sub președinție malteză. Evident că noi avem competență în materie, pentru că este vorba despre regulamentul Uniunii Europene. Așadar, această petiție nu trebuie nici de cum să fie închisă. Este o petiție uh, din partea unor cetățeni uh, care au de-a face cu o rată a mortalității uriașă. Mulțumesc, bun venit, Soledad, înapoi în comisia noastră. Mulțumesc, Cecilia. Uh, intervenție fără microfon. Da, este vorba despre o autostradă cuplată a cărei uh, reabilitare s-a făcut în mai multe rânduri din 1994 s-a încheiat concesionarea acestei autostrăzi, concesia acestei autostrăzi și așa cum spunea și colegul, există uh, legislație europeană în vigoare. Primul raport al Ministerului a fost uh, realizat tocmai în 1994 și recunoștea problema uh, ratei de mortalitate foarte ridicată pe acest segment uh, rutier. Mortalitate care se datorează, se datora traficului greu în speță se recunoștea că nu s-au întreprins măsurile necesare pentru asigurarea siguranței rutiere. Și asta în, uh, în raportul din 1994. Autorit autostrăzile cu plată din Spania uh, sunt uh, realizate de milionari și, din păcate, populația are foarte mult de suferit. Această autostradă afectează o populație destul de redusă și uh, traversează zone care prezintă risc de depopulare. Așadar, e vorba de o autostradă importantă dacă vrem să supraviețuiască economia. Ministerul în raportul său încearcă să liberalizeze activitatea cu această autostradă, însă eu fac trimitere la uh, regulamentul 1315 din decembrie 2013, care vorbește despre mobilitatea călătorilor și um, a mărfurilor și de nevoia de a îndepărta strangulările. Da, Comisia Transportul trebuie informată și ea în privința competenței Uniunii Europene în acest domeniu. Ba da, aceasta există, pentru că este vorba despre o chestiune extrem de importantă pentru populație, pentru economie și pentru siguranță. Mulțumesc, domnului Torgais. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, da, și eu cunosc foarte bine această autostradă care trece prin apropierea casei mele. I se spune de altfel drumul portughezilor, pentru că adesea uh, este uh, autostrada către Portugalia și către Franța și Belgia. Așa cum spunea colegul Javier Nart, Rata de mortalitate pe acest segment rutier este foarte mare, iar bilanțul uh, pentru Spania este îngrozitor din acest punct de vedere. Un bilanț care se confirmă an de an. De altfel, camioanele aleg această, acest drum pentru că autostrada cu plată, uh, autostrada de la Burgos, este evitată de către șoferii de camion. Da, nu, exist, nu doar în Spania există astfel de exemple, din păcate, ci și în uh, alte părți din Uniunea Europeană. Da, colega avea dreptate. Acest dosar trebuie transmis Comisiei Transporturi. Trebuie să știm uh, care este poziția Europei în privința drumurilor și autostrăzilor. Din punctul meu de vedere, este vorba despre una dintre marile zone de umbră europene. De ce nu? Uh, comisia ar putea, Comisia de Transporturi ar putea să dea un uh, raport în privința acestei chestiuni. Comisia Europeană ne spune că nu este vorba despre competență europeană, ci despre competență națională. Ei bine, doamnă președinte, vă pot spune că aceste zone de umbră reprezentate de anumite drumuri și autostrăzi din Europa țin de competența europeană. Subliniez acest lucru. Așadar, eu vreau în primul rând ca această petiție să rămână deschisă și apoi ca aceasta să fie trimisă Comisiei Transportului. Mulțumesc! Iată, mi s-a transformat comisia în una spaniolă. Ce să zic, destul de tipic. Din fericire am ascultat și pe doamna Preuss. Oricum, cu toții trebuie să fim succinți, pentru că timpul ne presează foarte tare astăzi. O invit pe doamna Miranda la microfon, dar vă rog, foarte succint. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că este prima oară că iau cuvântul în Comisia Petiții, permiteți-mi să spun că această petiție ar trebui să fie lăsată deschisă și asta din cauza ratei de mortalitate foarte ridicată înregistrată pe acest segment rutier. Și uh, apoi întreaga chestiune legată de siguranța rutieră este foarte importantă. Comisia noastră trebuie să facă un uh, pas, un mare pas în față pentru a asigura un echilibru uh, pentru a compara, de fapt, rata de mortalitate cu lucrările de întreținere pe care se fac pe anumite segmente rutiere cu plată. Mulțumesc și mulțumesc pentru faptul că chiar ați vorbit scurt. Doamna Preuss. Mulțumesc și eu pot fi succintă. Sunt uh, membră la TRAN, plus coordonator pentru petițiile din uh, domeniul TRAN. Vreau și eu ca această petiție să rămână deschisă, fiindcă ne preocupă acest subiect și chiar ne ocupăm de el, deci ne-ar ajuta dacă această petiție ar continua și ar rămâne deschisă. Ok, time to come. Bun, deci trebuie să tragem o concluzie. Vom lăsa petiția deschisă, vom trimite o scrisoare ministrului spaniol din Fomento cu toate argumentele preocupărilor noastre legate de siguranța rutieră din pricina transportului greu și apoi vom trimite și o cerere de aviz din partea Comisiei TRAN. Mie mi se pare că deja e un uh, mare progres, atât în ceea ce privește tratamentul la nivelul Parlamentului European, dar și în uh, luarea de legătură cu autoritățile spaniole de resort. Bun, atunci trecem la punctul nou de pe ordinea de zi. Cred că încă nu a sosit petiționara, doamna Grausă. Așa că mai bine trecem la doi, petiția 224, punctul 10 de pe ordinea de zi și apoi să ne întoarcem la punctul 9. Este vorba despre Asociația Școlilor Bulgare din Străinătate, E vorba despre o petiție cu 1707 semnături pentru a oferi examene școlare în toate limbile oficiale ale UE. Petiționară doamnă Camelia Conaceva, care îi urez bun venit la Comisia PETI și îi acord cuvântul timp de 5 minute. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, Asociațията на българските училища в чужбина. Mulțumesc foarte mult. Reprezintă Asociația Școlilor uh, Bulgare din străinătate. Mă bucur că m-ați invitat astăzi aici. Petiția noastră este legată de probleme de educație și putem să bănuim uh, cam ce răspuns vom primi și poate chiar și din partea Comisiei Europene, dar v-aș surprinde spunându-vă Uh, de la bun început ceea ce noi nu cerem și ce nu dorim. Noi nu cerem o armonizare a sistemelor educaționale sau al politicilor de limbă sau ale sistemelor de examene și testare în Europa, lucruri care nu sunt permise, bineînțeles, conform TFUE. Noi dorim altceva, o coordonare, măsuri suplimentare, conform articolului 169 din TFUE. Și avem nevoie de astfel de măsuri. E vorba de persoane care sunt afectate și nu puține. E vorba de sute de mii de uh, persoane și de copii, deci de familii, de copii și există atâtea și atâtea limbi oficiale în uh, Europa. E nevoie de o soluție. Nu e vorba de educație, propriu-zis, ci de libera circulație și de mobilitate, de libera circulație a capitalului cel mai prețios pe care îl avem. E vorba de tineretul nostru, iar competențele de limbă, de limbi străine, fac parte din acest capital. E vorba uh, de competențe cheie. De altfel, Uniunea Europeană încurajează copiii să învețe limbi străine. Și totuși, pentru că un copil se mută în altă țară, el nu mai poate uneori să își uh, vorbească limba maternă sau nu mai este recunoscută în limba aceasta în țara respectivă. Un copil uh, care vine din Bulgaria, dar care uh, a studiat franceză și engleză în Bulgaria, se duce în Franța, acolo are o limbă străină e vorba de uh, engleză, pentru că bulgă, bulgara nu este o limbă care este predată sau examinată sau testată. Și atunci sistemul local spune că această limbă este inutilă. Este oare adevărat că o limbă poate fi considerată inutilă? Este adevărat că statele membre nu-și doresc ca copiii școlarizați acolo să vorbească limba unui alt stat membru. Dacă vrem să reușim cu integrarea migranților și cu toate aceste lucruri, atunci ă, asta înseamnă că trebuie să facem mai mult. Această problemă cu limbile împiedică familiile cu copii care se mută în străinătate să se bucure uh, de aceste drepturi. De pildă pentru familiile cu copii care merg la gimnaziu sau la liceu. Aceștia răsim cel mai mult aceste probleme, pentru că nu mai pot să mai obțină niște diplome, niște certificate, nu mai pot să mai uh, se înscrie la universitate. Și în anumite țări există măsuri, lege și lucruri care organizează acest gen de situații. De pildă, în Germania se acceptă anumite examene sub tutela Austriei. În Irlanda, de, a, de pildă, de asemenea, există exemple similare, este vorba de ce se întâmplă în școlile secundare. Iar în Ungaria există un alt mecanism. Această țară acceptă certificate sau diplome de la centrele europene de testare ale limbilor. Toate acestea, de fapt, se înscriu în cadrul european de referință pentru limbi al Consiliului Europei pe care îl cunoașteți cu toții foarte bine. Deci măsurile pe care noi le solicităm pot fi practic bazate pe acest cadru comun pe care l-am menționat. Iar articolul 165 din TFUE chiar menționează acest gen de măsuri de la Consiliul Europei. Deci noi ne dorim un fel de mecanism pentru a exista o recunoaștere a competențelor lingvistice ale studenților, indiferent de unde au dobândit aceste competențe. Nu dorim o armonizare, nu. Statele membre hotărăsc uh, ce să facă cu examenele pe plan național și cum să se efectueze recunoașterea unor uh, certificate și niveluri de limbă. În orice caz, noi solicităm o măsură de tip administrativ și nu una educațională, o măsură administrativă care ar îndrepta niște injustiții și nedreptăți pe care le e, uh, suferă și le-au suferit mulți dintre uh, uh, elevii noștri, copiii noștri. În această sală uh, avem reprezentanți ai uh, unor familii franco-bulgare. Au dorit să vină aici și trebuie să-i protejăm. Trebuie să existe o politică a porților deschise. Vrem să protejăm uh, sursele financiare, vrem să protejăm uh, mediul, de ce să nu protejăm și acest gen de capital? Mulțumesc foarte mult. Acum suntem într-un format foarte bulgăresc. Uh, în primul rând, reprezentanta Comisiei, doamna Cristina Canaga. Thank you, Madam Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here this morning and uh... Bună ziua, mă bucur că sunt aici de dimineață cu dumneavoastră și vreau să mulțumesc doamnei Conaceva, doamnei protecționar, și tuturor celor care au cosemnat această petiție, pentru că este ceva foarte bine întocmit uh, care uh, apare la momentul potrivit. Deci o petiție foarte bună și bine redactată. Ați uh, menționat observațiile comisiei care au fost transmise, cred, comisiei dumneavoastră luna ianuarie și foarte pe scurt aș spune ce s-a întâmplat din acel moment încoace, imediat ce s-au trimis observațiile comisiei. Propunerea pentru revizuire, revizuirii cadrului de competențe cheie a fost adoptată de către Comisia Europeană și, așa cum am menționat deja, unul dintre aspectele centrale din acest proces de revizuire uh, al unui cadru destul de bine cunoscut de competențe, care a fost pus la punct acum vreo 10 ani, numai, a fost următoarea idee. Ea a pornit de la senzația împărtășită cum că învățarea limbilor și um, o anumită alfabetizare sau ideea aceasta trebuie să fie regândită, în sensul că un copil merge la școală, dar nu învață neapărat în limba sa maternă. Nu este cazul pentru toți. Și Comisia se gândește la aceste lucruri cu multă atenție în această perioadă. De asemenea, am spus tot în luna ianuarie, urmare a contribuției pe care a avut-o Comisia Europeană la summitul de la Göteborg de anul trecut, din luna noiembrie. Poate că știți că mm, Comisia a contribuit la acea reuniune cu o comunicare numită Consolidarea identității europene prin educație și cultură. Această comunicare a însemnat niște propuneri concrete în legătură cu modul în care se uh, Uh, poate ajunge la o adevărată zonă europeană a educației și, printre altele, s-au făcut propuneri de recomandări ale Consiliului pentru recunoașterea reciprocă a uh, studiilor universitare și ale diplomelor de încheierea unui ciclu și, de asemenea, îmbunătățiri cât privește învățarea limbilor. Iată de ce spun că această comisie intervine la țanc pentru că chiar în acest moment suntem pe cale de a recomanda recomandările legate de învățarea limbilor străine. Cât despre propunerile foarte concrete conținute în această petiție, ele cu siguranță au o natură administrativă și este mult prea devreme pentru a spune ceva concret acum și știți foarte bine uh, care sunt uh, limitele competenței Comisiei în acest domeniu. Cu toate acestea, fără a dezvălui, dezvălui ceva legat de recomandările care vor urma, pot totuși să vă spun că este vorba de o vedere globală a uh, tot ce înseamnă predarea și învățarea limbilor străine. Deci, încă o dată, o viziune globală. Trebuie să vedem dacă măsuri precum cele propuse de comisie, de petiție, ar putea să intre într-o astfel de revizuire globală sau, mai bine zis, cuprinzătoare Acum câteva săptămâni, Comisia a fost uh, invitată la o ședință ACOR. Conferința se referea la europenii de pretutindeni și cred că și competiționarea a fost la această, președ... la această ședință și această reuniune și Comisia a observat cu interes faptul că există atât de multe organizații puternice în Europa care sprijină predarea și învățarea limbilor străine în diverse limbi, așadar în diverse uh, țări. Nu e vorba numai de uh, copiii care migrează în Europa, uh, ci în general, în cadrul acestei circulații internaționale a acestor uh, elevi. Deci, uh, noi suntem foarte deschiși și ascultăm cu interes uh, ce se petrece în acest uh, sens. Interesante inițiative, așadar, inclusiv a dumneavoastră și lucrurile acestea se vor reflecta în propunerea noastră prezentată luna mai. Rămâne de văzut concret ce se va întâmpla și cum va arăta acest text, însă ținem legătura. Mulțumesc foarte mult și da, este într-adevăr un subiect uh, foarte interesant și foarte mulți membri bulgari au venit uh, să participe aici și un membru uh, care nu este din Bulgaria. Asta înseamnă că trebuie să limităm timpul de intervenție la 90 de secunde, un minut și jumătate. Ne-am obișnuit cu treaba asta de la Strasburg. Domnul Malinov are cuvântul. Nu te-ați Deja am pierdut 20 de secunde, spune domnul Malinov. Mulțumesc foarte mult. Ehm, mi se pare că avem de-a face cu o petiție cât se poate de clară și de o înțelegere la fel de clară a anumitor ehm, limite care există și care uh, înseamnă că nu poți să faci o, o solicitare prea ambițioasă. Deseori și, și uh, rare ori, mă scuzați, Comisia și petiționarii se concentrează în exact aceeași direcție în răspunsurile lor, în reacțiile lor, fără a se fi consultat în uh, prealabil. Și asta este cazul și, uh, acesta este cazul și acum. E vorba, deci, de o petiție care vizează limbile străine, dar nu numai limbile străine de restrânsă circulație, limbile mici din europeană. Uh, despre asta este vorba. Și uh, noi suntem obișnuiți la comisia noastră uh, Um, să facem, uh, având în vedere această petiție, o cerere de a o menține deschisă. Mai mult decât atât, vreau să cer reprezentantei Comisiei Europene să asculte cu multă atenție ceea ce s-a spus aici și să transmită mai departe aceste mesaje și să le uh, canalizeze și către alte state membre pentru o propunere cât se poate de ambițioasă. Vreau să ne folosim și de regulile noastre de procedură internă pentru ca dezbaterea să poată să continue așa cum se cuvine și sugerez așadar ca coordonatorii de la noi, de la PETI, să discute posibilitatea de a adresa o întrebare orală către comisie pentru a dezbate acest lucru la plenară în legătură cu posibilitatea de a uh, ameliora învățarea limbilor străine și pentru recunoașterea certificatelor în materie. Asta este ceva care ține direct de Comisia de Educație și domnul Pocco are un raport în acest sens, de asemenea și domnul uh, doamna Verhain, și cred că multilingvismul uh, merită o discuție la plenară și și ne putem baza și ne vom baza mai mult decât oricând pe competențele lingvistice ale interpreților noștri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și din partea reprezentanților uh, din Bulgaria, autorităților din Bulgaria, sunteți aici. Deci, uh, sunteți de acord ca membrii noștri întâi să intervină și apoi să răspundeți, pentru că tot ne-am încălzit. Domnul Necov, aveți un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să o felicit pe doamna Coneci, Coneceva și de asemenea pe directorul uh, școlii bulgare din Bruxelles, Așa cum a spus domnul Malinov, noi uh, dorim o astfel de dezbatere în plena, plenară. Eu sunt uh, raportor din umbră pentru un proiect de rezoluție legată de rolul limbilor mai mici în epoca digitală. Eu voi fi raportor din umbră și pe acest subiect și voi face totul ca acest subiect să intre în centrul atenției la Parlamentul nostru, astfel încât statutul acestor limbi mai uh, mici cu circulație mai restrânsă să nu însemne că nu înțelegem capitalul și patrimoniul cultural al uh, unei, uh, unei persoane, că este ea născută în Bulgaria sau că este născută în Regatul Unit, trebuie să beneficieze de aceeași recunoaștere, pentru că multilingvismul, așa cum s-a spus, este un atu, este un capital și nu trebuie să facem rabat de la aceste principii, în condițiile în care engleza știm că este o limbă dominantă, însă în Europa să nu uităm că sunt mulți oameni care se chinuie cu engleza. În uh, Bulgaria mai puțin de 20% din populația noastră vorbește limba engleză și din punct de vedere al multilingvismului trebuie să vedem cum să promovăm acest gen de practici, pentru că știm că aceste limbi mai mici nu sunt uh, vorbite, practicate. Mulțumesc. Repede, domnul Radev. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Ca și colegii mei, cred că această petiție trebuie să rămână deschisă mare parte din statele membre UE nu oferă posibilitatea de a um, verifica cunoștințele lingvistice în momentul în care se face promovarea um, ciclului gimnazial. Pentru limbi altele decât uh, engleză, germană, franceză sau spaniolă. E cumva discriminare împotriva studenților bazată pe naționalitate. Dacă schimbăm asta, atunci vom face ca limbile oficiale europene să fie mai bine cunoscute și vom înlătura un obstacol legat de libera circulație. Sper ca Comisia să țină cont de această inițiativă și uh, susțin cererea domnului Melinov. Mulțumesc foarte mult! Domnul Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Susțin și eu uh, cele două propuneri ale domnului Malinov, adică inclusiv să scriem o scrisoare către miniștrii de resort, mai întâi având în vedere ce ne-a spus Comisia despre noua abordare comprehensivă, care e uh, avută în vedere, plus faptul că Comisia a menționat uh, concluziile de la Göteborg și pilonul drepturilor sociale. Principiul numărul 1 va fi citit de către mine acum în bulgară. Učenje i učene mai întâi uh, discutăm despre educație, training și învățare pe tot parcursul vieții. Toată lumea are dreptul la servicii de bună calitate în domeniul educației, plus învățare pe tot parcursul vieții. Astfel încât acea persoană să poată dobândi competențe în baza cărora să poată participa la viața socială și pe piața muncii într-o manieră eficientă. Vă mulțumim foarte mult. Urmează domnul Adenov. Și vreau să spun tuturor un lucru. Că știm că aveți aceleași opinii și valori și nu vrem să, nu trebuie să repetați ceea ce au spus colegii. De ce? Ca să fie totul succint și la obiect. Știți, noi sperăm să venim în plus cu argumente, doamnă președinte, spune domnul Pirinski. Domnul Ademov. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și dragi colegi. Da, așa este. Repetăm ce au, spus colegii, dar suntem aici ca să ne facem auziți și ca să ne manifestăm sprijinul față de petiționarea noastră. Din păcate, așa zisele mici uh, limbi europene sunt în continuare discriminate, deoarece nu sunt incluse în anumite sisteme școlare naționale. Din ce în ce mai multe familii cu copii se bucură de libera circulație, se mută într-un alt stat membru și este important ca copiii să păstreze legătura cu limba maternă. Ar fi un stimulent să facă asta, să mențină legătura dacă aceste competențe lingvistice ar putea fi recunoscute. E și cadrul comun de referință, plus testele, centrele de testare, um, și faptul că se pot include acolo la noi limbi este deja un, fapt, un pas în plus pentru că vrem o Europa diversă, tolerantă. Susținem această petiție ca să transmitem un semnal înspre Consiliu și Comisie, deoarece trebuie să înlăturăm această discriminare împotriva copiilor care vorbesc limbi mai mici. Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström spune domnul Corumbașev, adaug un uh, argument. Indiferent câte limbi vorbește o persoană, limba maternă este de o importanță extraordinară. Aici, la secția de bulgară, școală europeană, sunt 50 de copii și ei continuă dar până în, în clasa 1, dar până în clasa 11 mai rămân vreo 5, pentru că n-au niciun stimulent să uh, continue cu Bulgaria, deoarece în plan local altele sunt uh, nevoile și se caută altceva. Nu este o problemă pur bulgară, este o problemă europeană. Noi am încercat să o rezolvăm în bilateral și discutând cu diferite state membre, dar uh, este un proces anevoios, epuizant cel mai bine ar fi ca lucrurile să rezolve odată și pentru totdeauna pentru toate limbile europene în toate statele membre. Și încă un lucru. Dar am vrea să uh, vedem cu ce va veni cominere, com, comisia ca și propunere în luna mai. Ce am putea ne face până atunci? Să propunem o dezbatere în plenară pe acest subiect ca să manifestăm sprijinul față această propunere, un sprijin și mai mare. E o propunere care ar trebui susținută de toate statele membre, la o adică toată lumea își dorește să uh, ofere posibilitatea copiilor de a-și vorbi limba maternă, indiferent câte alte limbi cunosc. Domnul Sver. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Milan Zver din Slovenia. În opinia mea, slovena este cea mai frumoasă limbă din lume, vorbită de vreo doar 2 milioane de oameni. Mulțumesc că îmi permiteți să iau parte la uh, reuniunea dumneavoastră, la reuniunea dumneavoastră și eu aș vrea să menținem această petiție deschisă. Sunt membru și la Comisia CULT și susțin ideea de a trimite Comisiei și Consiliului o întrebare cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește învățarea limbilor străine în Uniunea Europeană, mai ales dacă e vorba de cei care au o limbă maternă mai mică. Se pot afla adesea într-o situație dificilă și de aceea eu susțin să avem uh, subiectul inclusiv la plenară, cu dezbatere. Asta ar arăta că Uniunea Europeană se bazează pe diversitate lingvistică și culturală. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi foarte mult. Doamna Șoidrova. Merci pour l'initiative à nos collègues bulgariennes. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, eu vin din Republica Cehă și înțeleg foarte bine preocupările dumneavoastră. Și eu mi-aș dori ca Comisia Europeană să sprijine mai mult învățământul și certificarea limbilor statelor membre, deci limbi, a limbilor mai mici. Mă bucură foarte mult că Comisia Europeană își declară interesul în acest sens, și anume în a ajuta statele membre pe această cale. Da, sprijin ideea unei uh, întrebări cu solicitare de răspuns oral. Dar uh, se spune că limbile naționale sunt bogăția limbii, uh, bogăția Europei și trebuie să sprijinim această bogăție. Este și răspunderea noastră. Deci și noi, la nivel european, trebuie să acționăm într-o apărarea și consolidarea acestei bogății europene. Eh, Madeleine? Eu vă mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Spune doamna Miții. Nu sunt bulgară. Bulgarii n-au nevoie de asistența mea. Uh, sunt în număr mare reprezentați aici, dar, voi, dar vin dintr-o țară mică. Însă nu voi spune că limba vorbită de mine este o limbă mică. Nu-mi place adjectivul acesta mic pentru o limbă. Este o limbă mare vorbită de un număr mic de oameni. Și aș vrea să ducem această inițiativă mai departe acceptăm faptul că educația e o competență ce ține de statele membre. Când discutăm despre limbi, uh, însă, problema devine una europeană și cred că ar trebui ca dezbaterea să uh, fie dusă până inclusiv la plenară, deoarece trebuie să transmitem un mesaj tuturor că nu este discriminare între limbi. Și asta este foarte important. Un alt lucru la fel de important e faptul că încurajăm uh, multilingvismul e mesajul pe care transmitem mereu. Dar să acceptăm că atunci când cineva se mută într-un alt stat membru definitiv, se prea poate, din păcate, ca Uh, cultura acestor persoane să fie diluată, ceea ce nu trebuie să se întâmple. Se poate întâmpla inclusiv la nivel lingvistic. Dacă e vorba de niște oameni care trăiesc într-un stat membru unde limba lor maternă nu este necesară, riscă să o piardă. Nu ne mai putem permite așa ceva, ca cineva să-și piardă limba maternă. Să ducem subiectul mai departe, deci cu importanța care se cade. Mulțumim foarte mult, Marlene. Domnul Zambatski. Președinta spune, mie mi-e rău, mie mi-e rău greu să vă, propun, să vă pronunț numele. Știu, doamnă președinte. Mulțumesc. Dragi colegi, limba înseamnă memorie, identitate, dar și istorie. Și o persoană e ceea ce e în măsura în care vorbește o anumită limbă și astfel duce mai departe memoria generațiilor de dinainte. Limba vorbită te face cine ești. Nu sunt limbi mărețe sau limbi mici. Dacă ai o limbă în care te poți exprima, o limbă în care poți scrie un cântec, o poezie, este o limbă extraordinară. Este la o adică o limbă care are o istorie în spate și o astfel de uh, performanță poate să fie doar uh, extraordinară și nu mică. Dezbaterea a început cu mult timp în urmă cu filozoful Sfântul Constantin. El a lansat dezbaterea despre dogma celor trei limbi. La vremea respectivă se credea că Sfântul Testament poate fi scris doar în trei limbi, dar el ajunge să pledeze că Trebuie ca în cele din urmă Cartea Sfântă să poată fi scrisă și uh, citită în toate limbile. Europa este ceea ce e acum pentru că noi am prețuit limbile și am colucrat unii cu alții, rămânând în același timp uh, bulgari, slovaci, uh, finlandezi sau danezi. Pentru că limbile vorbite ne fac ceea ce suntem. Și, doamne președinte, știți, e chiar ziua mea astăzi, așa că haideți să lăsăm des- petiția deschisă și să continuăm dezbaterea. Mulțumesc! Da, un bun argument, felicitări, la mulți ani. Un, uh, ești în continuare tânăr și cu siguranță vei obține multe în viață în continuare, inclusiv uh, pe acest subiect și chiar uh, mi-a plăcut implicarea emoțională. Doamna Boșcor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi și eu în limba mea maternă. Sunt vicepreședintă la Comisia pentru Cultură și Educație și în calitatea aceasta susțin această inițiativă, da, să lansăm această întrebare orală pentru plenară. Și să avem și o dezbatere în așa fel încât să ridicăm la rang înalt acest subiect. Eu sunt raportor din umbră pentru modernizarea educației în Uniunea Europeană și consider că aceste subiecte ar trebui să fie interconectate. Ba chiar să facem trimitere la ele în întrebarea cu solicitare de răspuns oral, în momentul în care ne adresăm comisiei. Deja au fost puse multe lucruri. Limba uh, maghiară e vorbită de 15 milioane de oameni în lume, chit că Ungaria este o țară de 10 milioane de locuitori, 5 milioane de locuitori, iată, trăiesc uh, în diaspora, pretutindeni în lume. Noi, vreme îndelungată, am luptat pentru dreptul maghiarilor care trăiesc în România, în Croația, în Slovacia și în Ucraina sau și în Serbia, în așa fel încât ei să poată învăța în uh, limba maternă, să nu fie asimilați și să nu-și piardă cultura, deci susțin pe deplin această inițiativă. Da, și apreciez, mai ales prin faptul că sunteți vicepreședintă de la cult și sunteți astăzi aici. Voi reveni asupra acestui subiect. Deocamdată a sosit momentul să dăm cuvântul doamnei Angelieva de la reprezentanța permanentă uh, aici în Bruxelles. Bună ziua, doamnă președinte, doamnelor și domnilor de la Parlamentul European doamnă Conecva. Felicitări petiționarului pentru nivelul uh, de ambiție al celor uh, de la Asociația pentru Școle Bulgari din Străinătate și mulțumesc uh, Parlamentului pentru atitudinea deschisă față de această idee. Am auzit astăzi multe cuvinte de sprijin și de încurajare mai ales uh, e relevant mai ales pentru că Bulgaria e acum la cârma Consiliului European și este un moment oportun de a discuta despre acest subiect. În decembrie, liderii europeni au uh, subliniat cât de important este să luăm măsurile necesare în așa fel încât să putem construi societăți bazate pe incluziune, una din prioritățile președinției bulgare este să uh, mizeze pe competențele cheie. Este o recomandare importantă, ea există deja de vreo 10 ani de zile, dar pare să fie rămas cumva în urmă. Deci, nimic nu s-a modernizat. Din fericire, suntem aproape de finish acum cu acest dosar. Toate statele membre au muncit din greu. Una din ideile esențiale a fost să avem posibilitatea de a face o monitorizare. Ca să vedem dacă există acele competențe cheie în sistemul educațional, iar o competență cheie înseamnă uh, învățarea limbii materne și a limbilor străine. Nu doresc să reiau cuvintele puternice ascultate astăzi în timpul dezbaterii. În urma acestei discuții îmi dau seama că putem împreună face mult mai multe. Doamna Coneceva cerea crearea unui mecanism prin care toate statele membre să fie în măsură să facă testări și să poată recunoaște limbile oficiale ale tuturor statelor membre. Sunt deosebit de încântată de faptul că domnul Malinov a preluat subiectul într-un mod foarte ambițios. Pledez și eu pentru un mecanism prin care Parlamentul și Consiliul, împreună, să poată încuraja utilizarea educației în așa fel încât prin aceasta să construim societăți bazate pe incluziune și pe sentimentul apartenenței. Trebuie ca într-un fel sau altul să putem încuraja administrațiile locale să îi ajute pe cetățeni să-i sensibilizeze la ce înseamnă identitatea europeană în toată diversitatea ei. Ajung la finele intervenției mele. Aș dori să putem promova competitivitatea astfel în Europa. Limba bulgară este folosită la nivel uh, mondial de mai bine de E un număr impresionant de oameni, deci e relevant acest aspect. Trebuie să noi susținem această petiție și președinția bulgară are o atitudine deschisă uh, în materie de cooperare. Mulțumim! Și acum mă voi spune mulțumesc în bulgară, blagodaria. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Mulțumesc uh, pentru această dezbatere care a fost atât de interesantă. Ce păcat că nu mai avem timp. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp. Mulțumesc petiționarii că este alături de noi. Am cerut un aviz uh, de la Comisia CULT. Nu l-am primit încă. Motiv pentru care să menținem în opinia mea, petiția deschisă, deschisă. Și dacă doresc uh, colegii, și aici vă spun cam cum mi-ar plăcea mie să continuăm, să facem apel încă o dată către Comisia CULT, să subliniem ceea ce s-a spus în timpul acestei dezbateri și să întreprindem acțiuni ulterioare. Deci să ducem subiectul cât mai sus, poate chiar cu o întrebare orală împreună cu o comisie legislativă, în acest caz fiind vorba chiar de Comisia CULT. Iată, o metodă excelentă de a sensibiliza lumea față de acest subiect. Dacă sunteți uh, de acord, dragi colegi, ca prin secretariatul nostru să luăm legătura cu cei de la cult pentru a face ceva împreună pe acest subiect. Și suntem norocoși, fiindcă tocmai vicepreședinta de la cult este aici, deci să transmiteți chiar dumneavoastră subiectul la cult ca să se știe că am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. PETI plus CULT pentru a putea avansa cu acest subiect într-o manieră eficientă. Și apoi uh, mulțumim Comisiei pentru răspunsul comprehensiv uh, și pentru reacția comprehensivă. Să vă încurajăm să luați notă de ceea ce s-a spus aici. Înainte de actualizarea competențelor cheie pentru învățarea pe tot uh, parcursul vieții. Poate că dezbaterea de astăzi vă poate servi drept uh, sursă de inspirație și vă veți simți încurajați să veniți cu pași substanțiali înainte pe acest subiect. Mă adresez acum uh, petiționare și mulțumesc că a venit și că ne-a împărtășit acest subiect. Subliniez încă o dată faptul că limba maternă este limba viselor și a sentimentelor și este limba care poate fi vorbită chiar și atunci când uh, tăcem. Pentru că așa este. Fără limba maternă ne vine foarte greu să funcționăm din punct de vedere profesional și personal, așa că să subliniem că limba maternă contează pentru noi, noi suntem uniți în diversitate, iar aici limbile joacă un rol extrem de important. Mulțumesc tuturor, mulțumesc colegilor bulgari care au participat și prin faptul că tăceți acum, consider că sunteți de acord cu propunerea mea. Very nice birthday! Și domnule Giambaschi, la mulți ani! So, thank you very much. Um, those who are leaving the floor, can they please leave quietly, because there's still business. Rog pe cei care părăsesc sala să o facă repede și discret. Mulțumesc. Știți că sărisem peste petiția nouă, pentru că nu sosise încă petiționară. Înțeleg că Anita Claus a sosit între timp. Now we're going to have the petition. Da, deci uh, vom uh, auzi acum uh, petiția 954 în ceea ce privește acuzații de nerespectare a regulamentelor privind siguranța rutieră în Germania. Um da, e vorba de articolul 9, aliatul 3 din uh, documentul din 2006, în care cuvântul timp de lucru apare menționat. Deci e vorba de timpul de lucru în așa fel încât și de condus în așa fel încât șoferii să primească un tahometru uh, digital, tahograf digital, mă scuzați. Dar la o reuniune s-a constatat că timpul de lucru al uh, tiriștilor începe acasă. Pentru că sunt unii care conduc peste 15 ore un camion și după cele 15 ore încep o tură normală. Deci sunt treji mai bine de 30 de ore și trebuie să fie în deplin capacitate pe autostradă. Nu se poate asta. Se poate doar dacă, în sensul siguranței rutiere, se, are, se au în vedere timpii de odihnă și de condus. Și să fie și timp de lucru, inclusiv timpul de odihnă, în așa fel încât fiecare controlor, pot, polițist, să poată uh, să-și dea seama de când e pe drum acest șofer, ce a făcut, ce a făcut uh, ieri, săptămâna trecută, de pe partea mea, dar ca să se știe de ce mai e în stare șoferul respectiv și dacă mai e capabil și în măsură să conducă pe autostradă. Domnul Gregor Terhaide avea ceva de adăugat. Äh, ich möchte dazu ergänzen. În plus, față de cele auzite până acum, locația camionului nu corespunde mereu cu sediul firmei. Sediul firmei este un lucru total diferit astăzi față de unde se află un camion. Sunt foarte multe companii de tip uh, uh, cu sediu fictiv și uh, e clar că ele nu mai sunt acolo unde sunt staționate camioanele și de aceea în transportul internațional adesea șoferul trebuie să plece de acasă pentru a ajunge undeva în Europa, în Germania, la camionul său și de acolo începe tura de 10 ore. Deci timpul de lucru înseamnă tot, comprehensiv. Avem articolul 9, alineatul 3, în regulamentul uh, din 2006, 561, și acolo apare uh, noțiunea de alte tipuri de activități. Dar aici este totul vag. Sunt inclusiv timpii de disponibilitate. Și nu sunt timp înregistrați nicăieri în tahograful digital, ceea ce este un risc pentru șosele. Trebuie să înțelegem uh, prin timp de lucru, timp uh, de muncă și de condus. Pentru că până acum uh, lucrurile n-au fost tranșate foarte clar, ceea ce este extrem de greșit. Mulțumesc! Thank you very much. Și eu vă mulțumesc. Comisia Câteva observații, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, care este poziția comisiei în, acea, în privința acestei petiții, de altfel țin să-i salut pe petiționari. În legislația actuală, în ceea ce privește timpii de conducere și redu- odihnă, vorba de regulamentul 561, se cere ca șoferul să înregistreze toate activitățile în afara condusului, fie că este vorba despre același angajator sau alt um, angajator diferit, în, um, și în alte sectoare decât cel al transporturilor, drept alte activități lucrative. Apoi, alineatele 9 de la articolele 2 și 3 spune că șoferul trebuie să înregistreze și timpii mm, pentru a ajunge de acasă până la locul de muncă. E vorba despre regulamentul care vizează uh, vehicule mai grele de 3,5 tone. Deci aceste date trebuie introduse manual în tahograf când începe activitatea într-un uh, vehicul mai greu de 3,5 tone. Dar nu știu dacă e cazul să intru în amănunte foarte tehnice în privința modului de înregistrare în tahograf. Dacă șoferul conduce un camion mai greu de 3,5 tone până la locul de muncă pentru a se urca în uh, camionul de muncă se înregistrează drept timp de condus. Dacă e altfel, atunci se înregistrează drept altă activitate. Dacă călătorește cu trenul sau cu mașina altei persoane și nu are acces la cușetă, atunci se înregistrează drept altă activitate sau perioadă de disponibilitate. Există și directiva 2012-15 prin care se reglementează timpii uh, maxim de condus. Deci există și o directivă în acest sens. Și în timpii de lucru se calculează timpul de condus, alte activități și perioada de disponibilitate. Directiva uh, stabilește faptul că șoferul nu trebuie să lucreze în medie mai mult de 48 de ore pe săptămână. Poate fi extins la 60 de ore pe săptămână, cu condiția ca în perioada de 4 luni uh, să nu, pe o perioadă de 4 luni să nu se depășească um, această perioadă medie de 48 de ore. La ora actuală uh, suntem în curs de revizuire a acestui regulament 461, în, ca parte din pachetul mobilității adoptat de Comisie în luna mai anului trecut. Deci, la ora actuală suntem în curs de negociere la Consiliu și la Parlament pe marginea acestui regulament. Noi încercăm să îmbunătățim uh, conformitatea de verificare a timpilor de maxim de lucru ai uh, șoferilor de către uh, statele membre și de asemenea și problema companiilor fantomă. Noi, Comisia, primim la fiecare doi ani date din partea statelor membre în privința modului de verificare al regulamentului 461 și trebuie să spun că Germania uh, stă cel mai bine la capitolul acestor controle. Avem și date calitative în ceea ce privește directiva privind timpii de lucru. Prin propunerea de care spuneam mai devreme, aflată în curs de negociere acum, am vrea să obținem și mai multe date cantitative din partea statelor membre în ceea ce privește uh, conformitatea cu directiva privind timpii de lucru. Noi credem că aceste, acestor preocupări li se răspunde deja, atât în ceea ce privește siguranța, cât și în ceea ce privește punerea în aplicare. Deci li se răspunde în legislația actuală sau, dacă mai sunt lacune, acestea vor fi rezolvate prin revizuirea legislației aflată în curs. Mulțumesc! Mulțumesc, îi mulțumesc uh, lui Marlene că mi-a ținut locul. Trebuia, aveam o treabă urgentă. Peter, îți dau cuvântul. Ja, äh, auch im Auftrag meines Kollegen. Uh, În numele colegului meu, Iaroslav Valența, care s-a ocupat de petiție și care nu mai poate fi aici astăzi, mulțumesc pentru petiție, mulțumesc petiționarului, petiționarilor, din câte am înțeles, a apărut o lacună de reglementare, dar recunosc, nu sunt expert în domeniul transportului. Dar foarte pe scurt, vreau să spun că în, cami în, în ceea ce cam, camioanele, acolo lucrurile funcționează cât de cât, dar Trebuie să ne îndepărtăm un pic de imaginea romantică în care camionul conduce vreo 10 minute cu mașina personală până la... Uh, șoferul, mă scuzați, șoferul conduce vreo 10 minute mașina personală pentru a ajunge la camion. Greșit. Se prea poate că el să fie o zi întreagă pe drum pentru a ajunge la camion, se urcă în camion și începe să conducă direct obosit. Sigur că dacă, probabil că dacă intre pe camionagii, ei nu recunosc asta, dar se prea poate asta, ca asta să fie realitatea. Și a spus și comisia că mai sunt uh, anumite nevoi de a acoperi lacunele de reglementare. Este o chestiune specifică, uh, ar trebui să lăsăm petiția deschisă, ar trebui să ne pregătim din punct de vedere legislativ ca să putem eventual transmite dosarul Comisiei Competente pe fond. Asta e obiectivul, pentru ca lucrurile să funcționeze în practică, nu să ne dăm seama mai târziu că am folosit adjectivul greșit în legislație. Să transmitem asta Comisiei de Transport și să rugăm să, complet, să facă completările legislative necesare. Thank you very much, Peter. Mulțumesc, Peter. Doamna Proș. Sunt membră la Comisia de Transport și pot să vă spun că ieri a avut prima, loc prima audiere. Raportoarea noastră din umbră a menționat exact aceste puncte. Suntem pe drumul cel bun, Evident că țin cont uh, de comentariile petiționarilor, sunt și coordonatoare și mă voi axa tocmai pe această petiție, printre altele, urmând să supraveghez în ce măsură lucrurile vor merge în direcția corectă. Thank you very much. Mulțumesc. Îmi dau cuvântul doamnei petițional, doamna Krause. Două minute, vă rog. Äh, ich werde antworten. O, am să răspund eu. Chiar la început uh, zisesem că sediul firmei poate să fie problematic, mai ales în ultimele state venite în Uniunea Europeană. Pentru că sediile acestea diferă foarte tare de uh, punctul în care se află uh, camioanele, diferența putând fi de 50 până la 1000 de kilometri și astăzi lucrurile nu se mai pupă unele cu altele. Ehm, în trecut, sediul firmei era într-un punct, ajungeai la camion uh, cu mașina personală uh, cu 10, uh, în 10-15 km, dar astăzi trebuie să traversezi și întreaga Europa, de acasă. Și din momentul în care pleci de acasă, trebuie să fie timp de lucru și de condus. Nu contează că sunt 5 km sau 1000 de km. Tratamentul aplicat trebuie să fie egal, iar timpii trebuie să fie înregistrați. Și aceste uh, noțiuni de la articolul 9 alineatul 3 cu alte activități profesionale. Uh, sintagma aceasta să fie ștearsă sau schimbată în timp de muncă și condus. Și atunci s-a rezolvat problema. Thank you very much and thanks to both of you for coming. Uh, Vă mulțumesc amândurora. A sosit momentul să încheiem acest punct. Da, petiția va rămâne deschisă. O idee foarte bună de altfel să o trimitem și Comisiei Transporturi, să obținem un aviz din partea lor. Vă mulțumesc uh, tuturor celor care v-ați implicat în această petiție. Drum bun înapoi spre casă și sper că a fost rodnică vizita la Bruxelles. Trecem la petiția 11, <coughs> punctul 11, petiția 907 din 2007, 92 din 2017. Este vorba despre deteriorarea condițiilor în Parcul Național uh, Donia Ana. Francisco Javier Camacho González și poate Antonio Mario Canadas și Iacob Casanova. Au cuvântul. Vă rog cât mai uh, scurt cu putință, doar 20 de minute avem la dispoziție pentru această petiție. Bună ziua! de 5 ani, de când în iunie 2013 s-a introdus această plângere în fața Comisiei PETI. Uh, iată, au trecut câțiva ani și mulțumim Comisiei PETI pentru că a, mențis de, a menținut deschis această petiție vis-a-vis -vis de acest proiect al întreprinderii Gaz Natural din Spania. Practic, întrebarea noastră este aceeași cu a mii și mii de, de cetățeni uh, spanioli și europeni. Ne întrebăm dacă uh, Parcul Natural Doniana este cel mai bun loc pentru stocarea a zeci de milioane de metri cub de gaz printre altele, și impactul asupra pânzei freatice și uh, asupra riscurilor uh, seismice nu au fost luate suficient în calcul. Există un uh, risc asupra cantității și calității apei din zonă. Practic este vorba despre protejarea acestei zone umede simbolică la nivel mondial în ceea ce privește lupta pentru biodiversitate. O, această cauză a fost preluată de mai multe ori la nivelul comisiei, la nivelul uh, avocatului poporului în Spania și în Andaluzia, la nivelul comisiei uh, petiții, da, și uh, comisia științifică, um, comisia academică spaniolă se preocupă de acest caz. Vrem să se ajungă la rezultate concludente pentru securitatea din Doniana. Din păcate, repet, nu există suficiente date în privința riscului la adresa pânzei fratice și a, în ceea ce privește riscul seismic. Nu există nicio analiză a impactului comun al celor patru proiecte uh, din zonă, cu atât mai mult cu cât uh, riscul, riscul seismic în zonă este prezent. Nu există o limită administrativă și nici în ceea ce privește fragmentarea proiectului. Trebuie să evităm crearea unui uh, sistem uh, aberant, pentru că riscăm să ne confruntăm cu niște consecințe foarte grave. Nu se poate spune, haideți să aplicăm proiectul și să vedem apoi ce s-a întâmplat. Un raport al guvernului a fost ascuns po- um, opiniei publice. Conform acestui raport se spune că um, rezervele de gaz din zonă uh, sunt foarte riscante. Riscul de, principiul de precauție este foarte important în zonă. Articolul 191 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene preia de fapt acest principiu, apoi și articolul 2 din Legea Europeană de Valoare de Mediu și din legea spaniolă în ceea ce privește patrimoniul natural și biodiversitatea de asemenea. Nu se poate spune că nu există probe științifice pentru a nu întreprinde măsuri. Trebuie să se să nu se adopte măsuri care riscă să aibă un uh, efect grav la adresa mediului înconjurător din Parcul Natural Doniana. Trebuie să se țină seama de uh, legislația în vigoare și rugăm Comisiei PETI să ia legătura cu guvernul spaniol pentru ca, în primul rând, să ceară încetarea proiectului Marismas Occidental Apoi, pentru a cere o evaluare comună a celor patru proiecte, repartizate în mai multe zone, în mod întru totul fraudulos. Trebuie să se țină seama de riscul seismic și la adresa uh, pânzei freatice din zonă, conform principiului de precauție de mediu. Cerem și o comisie de anchetă din partea Parlamentului European în Doniana pentru a verifica la fața locului riscurile legate de acest proiect. Trebuie să se țină seama de avizul uh, administrațiilor legionale și locale, grupărilor uh, civice, dar și academice. Este vorba despre un spațiu natural unic al cărei uh, ocrotiri uh, este esențială. Trebuie împiedicată această extracție stoca- și stocare a rezervelor de gaz, care ar putea de fapt însemna moartea Parcului Natural Doniana. Generațiile viitoare vă vor mulțumi. Vă mulțumesc. Cred că acum având în vedere că ne mai rămân maxim 15 minute, să dăm cuvântul comisiei pe care o rog să fie extrem de succintă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia împărtășește cu petiționarii Uh, această preocupare și ținem să le mulțumim de a o fi pus-o pe tapet și pentru noi este foarte importantă ocrotirea Parcului Natural Doniana. În, uh, există atât în Parcul Natural cât și în jurul acestuia zone care uh, sunt în situl Natura 2000. O primă petiție face trimitere, o primă petiție care este conținută în acest bloc face trimitere la habitat și la faptul că acesta este pus în pericol datorită uh, folosirii extinse a apelor fre- a pânzei freatice. Și că, de asemenea, această utilizare în exces uh, poate pune în pericol însăși pânza freatică. Comisia Europeană a identificat o serie de încălcări a legislației europene și a directivei Abitate și directivei cadru privind apa. Comisia analizează la ora actuală documentele, doc, întreaga documentație care este foarte voluminoasă pe care ne-au pus-o la dispoziție petiționarii și autoritățile spaniole. Pe de altă parte, este vorba și despre proiecte de extrac extracție și stocare a gazelor, de altfel există și o petiție în acest sens. Comisia Europeană a lansat o anchetă ca urmare a, a petițiilor adresate Comisiei Parlamentare PETI. Aceste anchete vizează aplicarea de către mm, autoritățile spaniole a legislației europene din domeniu. Evident, doar la atât se mărginește competența noastră. Așteptăm uh, încheierea acestei anchete. Este vorba despre patru proiecte care au fost uh, supuse unor diverse proceduri de evaluare de mediu și uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului european. Legislația cere să se țină seama de toate efectele cumulative ale diferitelor proiecte. Nu se cere o evaluare comună pentru toate proiectele. Ori aceste evaluări Vă pot spune, Comisia a primit uh, informații conform cărora aceste proiecte au fost însoțite de o declarație de, de evaluare de impact de mediu pozitivă. Comisia este conștientă de criticile legate de calitatea și metodologia folosite în aceste studii de impact de mediu relevate de petiționari Comisia consideră că cel mai bun mecanism pentru a satisface aceste cereri de refacere a studiilor de mediu se regăsesc în mecanismele prevăzute de directivă. E vorba despre mecanisme juridice, adresarea la instanțele competente din statul membru. Noi am primit informații conform cărora de curând Consiliul Andaluziei ar fi introdus o serie de uh, căi de atac administrative Comisia nu face anchete paralele, deci noi deocamdată hotărâm să nu intervenim în privința acestui caz. Mulțumesc. Mulțumesc. S-au exprimat și petiționarii și comisia. Avem în sală și mediatorul din Andalusia, căruia îi dau cuvântul pentru cel mult două minute. Buenos días, señoras y señores. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vin aici ca răspuns la invitația care am fost adresată de către Comisia PETI a Parlamentului European pentru a veni la această ședință abordând un subiect care ne interesează pe toți. Este vorba de menținerea naturii sau păstrarea habitatului natural în Parcul Național Doniana în condițiile exist, în care există acolo un proiect de gazoduc și cetățenii sunt preocupați. Pe bună dreptate, grupuri politice, mișcări ecologiste, o serie de reprezentanți ai instituțiilor, dar și cercetători sunt cu toți îngrijorați de această situație situație și pot să vă spun uh, foarte clar, uh, doamnelor și domnilor, că avem o serie de informații care figurează de altfel și în uh, dosarele de față și proiectul acesta de gazoduc de la Doniana nu este compatibil cu principiul de precauție sau cu nevoia de a uh, proteja natura în zona Doniana. Vă vom prezenta punctele de vedere în mod că se poate de sintetic. În primul rând, uh, regulamentele europene în materie nu sunt aplicate, iar legislația din uh, Andaluzia, de asemenea, nu se aplică, iar uh, mediatorul și Consiliul Științific, de asemenea, nu au putut împreună să realizeze o analiză a celor patru subproiecte. Este vorba de o analiză completă care trebuie desfășurată în deplină sinergie pentru a vedea cum sunt impactate mm, habitatul, speciile și așa mai departe, conform reglementărilor în materie. Apoi avem uh, un uh, studiu de impact pe cele patru ale proiectul, proiectelor dar nu vedem nimic în legătură cu consecințele injectării gazului în subsol, în condițiile care acest procedeu poate să ducă la mișcări seismice. Și lucrurile acestea ar fi trebuit să figureze în declarația din studiul de impact de mediu. Așadar, există și o platformă numită Castor, care Uh, și aceasta a trebuit să se oprească din funcționare din cauza riscurilor uh, seismice într-o zonă asemănătoare. Iar la Institutul uh, Mineritului s-a primit o scrisoare legată de acest proiect în care se spune încă o dată că un astfel de proiect s-ar putea să nu coincidă cu nevoia de protecție a naturii și asta din diverse motive menționate. Doamna președinte, întrerupe. Vă rog frumos, uh, nu prea mai avem timp, nu o să mai avem interpretare peste foarte puțin timp și foarte mulți colegi doresc să intervină. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați uh, subliniat uh, punctul de vedere și Vreau să vă spun că la coordonator deja am luat o hotărâre care vă avantajează, să este în favoarea dumneavoastră, domnul Cabezon, domnul Miranda, Marchelesi, Anchilera Garcia, domnul Gais, doamna Benito, domnul Benito Lopez. Fiecare primiți câte un minut. Începem cu Foarte pe scurt, vreau să vă spun că am fost foarte surprinși de eh, răspunsul Comisiei Europene. Anul trecut am prezentat această petiție și mi s-a spus același lucru ca și acum, că nu sunt motive de infracțiuni, în condițiile în care acum chiar această infracțiune este adeverită. Nu e vorba dacă petiționarii au dreptate sau nu, ci cerem autoritățile din Andalusia să formuleze un eh, recurs Uh, în justiție, dar poate că ar fi bine să se trimită o scrisoare guvernă, guvernului spaniol central să se vadă că legislația nu este respectată. Nici o procedură în justiție nu este deschisă actualmente, nu este în curs, deci Comisia nu are nicio scuză ca să nu uh, uh acționeze. Au existat precedente legate de acest gen de gazoducte și cred că, în general, Comisia Europeană trebuie să acționeze și să promoveze principiile acestea. Iar uh, uh, Consiliul uh, regional din Andalusia este singura autoritate care a putut să blocheze trei din cele patru proiecte de profil. Și bine că a făcut-o. Mulțumesc foarte mult. E vorba de o petiție care vizează o situație care durează de mai bine de 5 ani. Se spune că nu este niciun fel de risc cu aceste proiecte, dar așa s-a întâmplat și cu Castor și am văzut consecințele. Comisia, sincer să fiu, ne sugerează să mergem în justiție în condițiile în care Petiția aceasta a fost consemnată de mediatorul sau de ombudsmanul din Andalusia. Mi se pare că este o bătaie de joc. O uh, procedură la tribunal nu este o scuză. Trebuie ca legislația comunitară să fie respectată. Și noi aici la PETI vom da un uh, vot în consecință și de asemenea pregătim o vizită de lucru la Doniana. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, sunt domnul Marchelezi. Și eu sunt uh, uimit uh, de reacția comisiei care ne trimite într-o procedură în justiție, în condițiile în care clar există o infracțiune de uh, nerespectare a legii europene și mi se pare foarte ciudat că așa stau lucrurile. Trebuie să se acționeze foarte repede pentru să nu uh, pierdem trenul. Și să nu uităm că în joc este și imaginea instituției noastre. Uh, a continentului nostru am avut probleme cu Castor, scandalul Castor, să nu se mai reproducă așa ceva și lansez un apel comisiei să se trezească. Aceste lucruri nu trebuie să se mai uh, repete, pentru că în joc uh, este patrimoniul nostru al tuturora aici în Europa. Și îmi pare foarte rău că avem un petiționar care a venit să vorbească uh, și nu i s-a permis uh, să intervină, mi se pare uh, că nu se poate să permitem așa ceva. Da, v-am mai spus, uh, avem probleme cu încheierea interpretării. De aceea, doamna Aguilera Garcia, aveți un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Și eu sunt surprinsă, așa cum sunt surprinși uh, și ceilalți colegi, de reacția sau intervenția comisiei și mi se pare că este de rău augur aceasta. Și așa cum a spus și colega Cabezon, spun și eu că, da, în condițiile în care regiunea Andalusia a trimis o scrisoare uh, comisiei, în, asta arată că această regiune este interesată de această problemă care provine de la nivel central, de la Madrid și, pe de altă parte, gu Guvernul Autonom din Andalusia ne invită să venim, să vizităm, să vedem ce se întâmplă cu acest uh, proiect. După părerea noastră, este vorba de un proiect uh, care este foarte dăunător mediului înconjurător uh, în acest parc natural din Doniana și ideea este să respingem un proiect care riscă să fie cât să fie de uh, negativ pentru mediul înconjurător. Domnul Iturgais, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Nu știu, mă întreb ce se poate spune petiționarilor. Guvernul, pe guvernul interesează în primul rând uh, bunurile publice sau cu caracter uh, național sunt surprins și de reacția comisiei, având în vedere că din 2008 s-au prezentat niște rapoarte favorabile, uh, care au fost chiar parafate de uh, autoritățile din Andalusia. În aceste condiții, eu sunt foarte surprins de acest uh, regres care pare să fie înregistrat. Pur și simplu dăm îndărată la așa, adică guvernul din Andalusia pare să să dea înapoi. S-a transmis un uh, e-mail către guvernul uh, central uh, spaniol care a apărut la un moment dat în mass media, nu spun în ce ziar, în care se menționează că un consilier uh, regional uh, de la autoritatea andaluză ar fi spus asta și asta. În sfârșit, doamna președinte întrerupe. Vă rog frumos, spune doamna președinte. Practic am depășim cumva uh, cadrul. Vă rog frumos, domnule Benito. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun, vă rog frumos, când v-ați terminat timpul de vorbire, domnule, să îi lăsați și pe alții să vorbească. Cred că este important să avem mai multe date, mai multe informații legate de acest parc din Doniana și o delegație la fața locului este salutară, ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. E vorba de o regiune, de o zonă care face parte din patrimoniul mondial uh, uh, al UNESCO nu numai pentru că este o zonă foarte frumoasă, ci și pentru că este un habitat natural pentru foarte multe specii și foarte important în cadrul rețelei, rețelei Natura 2000 a UE. Și atunci există un risc foarte mare să ne pripim, să luăm uh, decizii care se vor dovedi uh, irreversibile și foarte negative. Există un principiu aici, principiul precauției, care trebuie respectat. Uh, Uh, iar se pare că guvernul spaniol nu ține cont de asta, îi dă înainte cu decizia sa, iar noi, la rândul nostru, continuăm să solicităm ca acest principiu de precau precauție să domnească pentru a nu uh, ne asuma niște riscuri atât de mari. În sfârșit, domnul López Bermejo, doamna López uh, Bermejo, două aspecte, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Uh, în primul rând vreau să spun că sprijin, îi sprijin pe petiționari care au făcut această reclamație, această petiție. Mi se pare că este foarte bine argumentată și se mai și propun soluții. Apoi, uh, anumiți colegi uh, aici, în comisia noastră, au făcut niște intervenții, spunând cum că uh, compania de gaze naturale ar avea niște interese uh, pur uh, speculative într-o zonă atât de sensibilă, într-un parc natural din Doniana. Să nu mi se spună că aceste interese uh, private nu sunt importante pentru că ele par să prevaleze. E vorba de o companie privată care asta face, vrea să facă profituri. Uh, ne bucurăm că autoritatea din, din Andalusia și-a regândit poziția din punct de vedere mai social, nu trebuie ca acest proiect să continue. Din potrivă, trebuie respectate normele de mediu uh, care se impun într-un astfel de parc național. Încă o dată, vă mulțumesc și de preții ne-au acordat uh, câteva, un minut uh, suplimentar. Eu vorbesc aici numele lui, lui Aurelio González Perez și într-un foarte puțin timp, într o minut, să vă spun ce e de spus. În sfârșit, uh, domnul Mesaria a fost uh, venit aici uh, acum câțiva ani pentru a semnala ce se petrece în Parcul Național din Doniana și a încercat să arate ce se întâmplă cu acest uh, practic uh, dezastru natural prin care, dezastru <laughs> prin care trece parcul național, având în vedere exploatarea gazelor naturale de către mai multe companii. În sfârșit, Comisia Europeană trebuie să pună capăt acestei degradări a mediului înconjurător când vine vorba de stocarea gazului, de, bineînțeles, de extracția sa și așa mai departe. În cadrul acestei asociații pe care o reprezint, noi întotdeauna am condamnat aceste lucruri care se petrec în Parcul Național din Doniana și încă din 2013 am alertat comisia. Nimeni n-a venit să facă vreo evaluare de vreun fel. Mi se pare că autoritățile spaniole sunt complice la aceste lucruri care se petrec în parc și uh, național, uh, natural și uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că vom avea o vizită la fața locului în regiunea dumneavoastră. Asta se va petrece în a doua jumătate a anului și intervine foarte oportun. Vom uh, vizita aceste situri și dumneavoastră petiționarii Uh, ne veți vedea la fața locului. Ne vom întâlni din nou, așadar. Așadar, bun. Așadar, pot să vă spun că menținem petiția deschisă, cerem explicații suplimentare de la Comisie în scris pentru a completa ceea ce ne-ați spus uh, astăzi. Ne trebuie și un răspuns în scris. Vom trimite și o scrisoare autorității din Andalusia, regionale Junta de Andalusia, ca să ne, explică, să ne explice la rândul său uh, situația și temerile pe care le are în legătură cu degradarea situației din această zonă cât privește pânza freatică, situația irigațiilor, etc. Uh, de asemenea, vom trimite o scrisoare și Ministrului Mediului pentru a îl uh, invita să existe, să parcurgă mai bine zis, evaluarea de risc seismic care a fost făcută cu acest proiect. Bineînțeles că toate aceste lucruri le vom urmări cu multă atenție în continuare ca să vedem ce se poate face pentru a rezolva situația. Vă uh, urez toate cele bune și drum bun acasă și data viitoare ne întâlnim în Spania, în țara dumneavoastră. Prânz plăcut și ne întâlnim din nou la ora două jumătate după masă. Mulțumesc!